just provisional because of Good morning, everybody. So we are here to. Oh, sorry. Yes. If there are no objections. Bună dimineața tuturor. Dacă nu sunt obiecții, consider că ordinea de zi a fost uh, adoptată. Nu avem uh, comunicări comun- din partea președinției. Trebuie să uh, Um, adoptăm procesul verbal al reuniunii din 21 octombrie, dacă nu sunt obiecții. Procesul verbal este adoptat și acum trecem la vot. Supunem la vot text, textul uh, convenit în trialogul privind taxonomia. Haideți să verificăm dacă funcționează sistemul de vot. Am deschis votul. It's closed. Am închis votul. E în ordine. Puteți verifica. Putem verifica foarte bine. Acum trecem la votul uh, real pe marginea rezultatului trialogului. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 85 de voturi pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Și 5 abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Meeting is